de populația din Calabria și din uh, orașele, nu numai primul afectat, dar și toate celelalte care au fost afectate. Președintele, bineînțeles, notăm ceea ce ne-a fost uh, comunicat și ne manifestăm solidaritatea și îngrijorarea față de această catastrofă care uh, afectează Calabria. Și tot Parlamentul își exprimă solidaritatea și sprijinul pentru toți cei care au de suferit în această regiune deosebit de frumoasă a Italiei și a Europei. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei despre reformele operate în Republica Moldova și uh, evoluțiile cele mai recente ale situației. Deci dau cuvântul domnului comisar Fiule pentru ca el să prezinte situația. Aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, stimați deputați. Atunci când analizăm relațiile dintre Uniunea Europeană și Moldova, nu există nicio controversă. Într-adevăr, într-un timp record s-au făcut nenumărate progrese. Însă, pe plan național, țara mai are de um, afruntat multe provocări. Referendumul de pe 5 septembrie trebuia să rezolve blocajul și să schimbe regulile pentru alegerea președintelui. Din păcate a eșuat și regretăm acest lucru. O altă întrebare importantă la care doream să răspundem este dacă referendumul se va organiza într-un mod cât mai democratic cu putință și cât mai deschis cu putință și toți observatorii internaționali au afirmat cu tărie acest lucru și ne încurajează aceste observații. Democrația și statul de drept trebuie să fie în continuare consolidate în țară și noi vom continua să sprijinim acest proces. Acest lucru este uh, valabil pentru toate părțile implicate. Toate forțele politice trebuie să conlucreze pentru a alege un președinte și pentru a, numi un guvern care să poată să conducă țara pe această cale dificilă a reformelor. În același timp, noi ne vom menține suportul neclintit pentru toate reformele structurale inițiate de guvernul din Moldova. Și aș vrea să subliniez câteva dintre aspectele cheie. Uniunea Europeană nu este, uh, nu, nu, nu este numai cel mai mare donator pentru uh, această țară. În luna martie am reușit să mobilizăm numai puțin de 40 de donatori internaționali care să sprijine reformele din Moldova și ei și-au luat angajamentul să dea pe perioada 2010-2013 până la 1,9 miliarde de euro. Și aici sunt incluse și angajamentele UE care uh, ating suma de 500 de milioane de euro. În ultimele luni am făcut în așa fel încât să răspundem mai multor cereri specifice ale uh, guvernului. Consilierea ministrilor, uh, sprijinul uh, uh, eforturilor de democratizare, eforturilor de modernizare din zonele rurale, uh, să, să ajutăm organizarea consultațiilor directe, ajutor în urma inundațiilor din ultima vară și uh, o facilitare a exporturilor uh, uh, moldovenești de vinuri. De asemenea, încercăm să nu dăm uitării nici populația din Transnistria. Finanțăm multe proiecte de mică anvergură, mai ales în domeniul social anul viitor vom implementa mai multe programe uh, de uh, construcție instituțională din cadrul parteneriatului estic. De asemenea, va fi implementat acordul de asociere care este negociat în momentul de față. Ultima rundă de negocieri tocmai a avut loc pe datele de 13 și 14 octombrie și ele au arătat că și negocierile de pace în ce privește conflictul din Transnistria uh, sunt pe, uh, uh, au atins viteza de croazieră. De asemenea, noi sprijinim bugetul Moldovei. 37 de milioane de euro au fost trimise Moldovei cu titlul de uh, ajutor sectorial bugetar și uh, 50 de milioane vor mai fi trimiși tot cu titlul de uh, ajutor bugetar, din care 8,5 milioane erau destinați ajutorării categoriilor cele mai fragile ale populației din Moldova. Și acum președintele Buzek a semnat actul legislativ uh, corespunzător și sperăm să putem să trimitem și prima tranșă din asistența macrofinanciară în valoare de 40 de milioane de euro. Avem un program foarte încărcat de uh, contacte politice și schimburi de uh, competențe tehnice cu Moldova. De exemplu, peste câteva zile mă voi întâlni cu primul ministru Filat în Luxemburg. În noiembrie, Comisia de um, colaborare pe teme comerciale va analiza răspunsurile Moldovei la cerințele noastre în ce privește crearea unei zone de liber schimb cu Moldova. Apoi, noi am implicat Moldova într-un dialog aprofundat pe tema drepturilor omului și ne dorim să putem să semnăm mai multe acorduri. De asemenea, am lansat și <clears throat> am continuat în mod eficient uh, dialogul în ce privește regimul de liberalizare al vizelor, un dialog care a început deja în luna iunie în luna septembrie uh, a avut loc o misiune la fața locului în cadrul uh, acestor discuții despre regimul liberalizării vizelor și Consiliul uh, Ministrilor de Afaceri Externe va lua o hotărâre în acest sens până la sfârșitul anului. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum începem cu oratorii în numele grupurilor politice și numele grupului PPE. Ia cuvântul doamna Macovei pentru două minute. Thank you, President

Avem uh, o singură opțiune între europenizare și transnistrizare. Uh, transnistriezare, între o natură oligarhică sovietică și între securitate și prosperitate. Avem o singură opțiune. Dezvoltarea Moldovei a fost influențată negativ de instabilitatea internă politică. Problema fundamentală a Moldovei nu ține de provocările externe cu care se confruntă, ci de dezbinările politice interne Instabilitatea politică internă nu i-a permis coaliției de la putere să-și pună în aplicare opțiunile pro-europene. Moldova se află acum la o răscruce. Rezultatele acestor alegeri ar trebui să ducă țara către un viitor de modernizare europeană. Iată de ce cerem tuturor forțelor politice din Moldova care propun un viitor de modernizare europeană țării să evite uh, orice confruntări nenecesare și să se concentreze asupra elaborării unei viziuni foarte clare pentru a direcționa țara către atingerea țelurilor europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Severin. Din partea grupului ALDE, două minute, domnul Watson. Este un privilegiu să vă ascultăm, domnule. Mulțumesc, președinte. Parlamentul a fost uh, șocat uh, în urmă cu un an și jumătate de violența evenimentelor de la Chișinău. În urmă cu câteva săptămâni am avut plăcerea de a ura bun venit în galeria noastră liderilor partidelor democratice din această țară care au început, uh, au intrat pe făgașul unui nou destin. Noi împărtășim entuziasmul poporului moldovean pentru viitorul lor și am remarcat progresele pe care aceste țară le-a făcut de atunci. Sigur că rămân încă multe de făcut, multe progrese de înregistrat, de exemplu reforma justiției și urmărirea în justiție a celor care s-au aflat la originea acestor evenimente. Însă, dacă uh, la alegerile din lunile următoare coaliția actuală reușește să câștige aceste alegeri, în ciuda uh, crizei economice, s-ar putea ca această țară să ducă la bun sfârșit procesul de transformare. Scriitorul uh, britanic Francis Bacon a remarcat că speranța e cel mai bun uh, uh, mic dejun, însă e, cel mai săra, e cea mai săracă cină. Partidele democratice din Moldova ar trebui să înțeleagă faptul că reformele din, uh, uh, din Republica Moldova trebuie însoțite de reforma justiției. Timpul nu e de partea noastră, pentru că trebuie să facem progrese rapid. Grupul meu îl salută pe comisarul Füle și pe serviciile sale pentru eforturile depuse pentru a asista Republica Moldova. Salutăm uh, uh, înființarea prietenilor Moldovei acestei uh, organizații și de asemenea și întâlnirea excelentă care a avut uh, loc cu prietenii acestei țări pentru a aduna bani. Se fac toate eforturile la nivel european pentru a ajuta această țară uh, disperat de sărată, săracă pentru a se apropia de norme europene. Și sper că atunci când Consiliul săptămâna viitoare va analiza regimul de vize, vize ne va permite să găsim uh, o modalitate de a ieși din impas în acest uh, domeniu. Însă, cum spunea un uh, părinte fondator, vocația unei țări nu e determinată de către, de către viitorul legat de aderare, ci de spiritul european al acestui popor și încurajăm moldovenii să dea dovadă de acest spirit în alegerile de luna viitoare. Mulțumim, domnule Watson. În numele verzilor, timp de două minute, are cuvântul doamna Tatiana Zdanoca. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate, domnule comisar, stimați colegi, salutăm progresele făcute de Republica Moldova și sperăm că cu ocazia viitoarelor alegeri, instituțiile democratice vor fi consolidate, precum și respectul statului de drept și a drepturilor omului. Știm că există mult sprijin pentru vocația europeană a Moldovei, vocația ei de a deveni într-o zi o țară uh, candidată și apoi o țară membră. Multe dintre forțele politice din Moldova spun că sunt pentru integrarea europeană, dar ținând cont de experiența propriei mele țări în timpul negocierilor de aderare, am încercat să explic părților uh, din Moldova că numai negocierea de aderare și dorința de a adera în Uniunea Europeană nu este un motor suficient și că este nevoie de operarea de reforme pe plan național, de lupta împotriva corupției, de eforturi pentru consolidarea statului de drept, e nevoie de făcut acest lucru pe plan intern pentru nevoile țării, nu numai pentru că este cerut de la nivel european. Este așadar foarte periculos să creăm prea, multă, uh, prea multe linii de diviziune în această societate unde știm că există de asemenea și o opinie care nu este pro-europeană. Și ar fi bine să nu suscităm reacții negative din partea unei mari Uh, mari părți a populației din Moldova. Pentru că uh, dacă facem acest lucru, vom obține efectele uh, adverse celor pe care le dorim. Și Știți foarte bine că există multe diferențe din cauza uh, faptului că unii se bucură de cetățenie, alții nu și atunci când acordăm liberalizarea vizelor trebuie să ne gândim la toate categoriile de cetățeni ca să nu creăm uh, și mai multe diviziuni. Vă mulțumesc acum în numele grupului um, conservatorilor și reformatorilor are cuvântul prietenul nostru drag, domnul Tanoc. Nimeni nu spune că Moldova mai are cale bună de bătut înainte să atingă țelul final de aderare la Uniunea Europeană, un țel pe care grupul nostru îl sprijină. Este una dintre țările cele mai sărace ale Europei, chiar dacă este membra OMC și deci este vulnerabilă crime organizate, traficului de ființe umane și corupției. Moldova este prinsă în uh, lațul conflictului înghețat cu regiunea rusofonă separatistă și dominată de ruși Transnistria. De când, uh, acum 15 luni, comuniștii au fost dați jos de la putere, Moldova a început să realizeze progres partidele uh, din uh, coaliția de, de guvernare doresc să conlucreze pentru a accelera integrarea Moldovei la Uniunea Europeană. Iar Uniunea Europeană ar trebui să pună în continuare presiune pe guvernul moldovean pentru a face în continuare progrese și reforme și pentru a îmbunătăți statul de drept și buna guvernanță. În egală măsură ar trebui să răsplătim mai mult noul în ceea ce privește chestiunea vizelor de care, la care s-a făcut referire. Dar vreau să vă vorbesc despre Euronest, care oferă posibilități pentru politicienii moldoveni și europeni de a discuta interese comune interne. Din păcate, Euronest, cel puțin acest lucru a fost a apărut și în raportul meu, rămâne paralizat din, din cauza disputei privind reprezentarea Belarusului. Din moment ce Parlamentul nostru nu a recunoscut Parlamentul acestea care, acestei țări care nu este ales democratic, sperăm că într-o zi toate țările din parteneriatul de estic, Moldova, Ucraina și un Belarus democratic, vor deveni candidate la aderarea europeană. Mulțumesc foarte mult, domnule Tanag. Acum Ultimul vorbitor din partea grupurilor, un minut și jumătate, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere se, referă la implicarea Uniunii Europene în uh, Moldova. În uh, țara mea, în țările de jos, de mulți ani am uh, avut inițiative cetățenești pentru ajutorarea cetățenilor din Moldova. Foarte multe sate au participat la astfel de proiecte de ajutorare socială și este o onoare pentru mine să pot vorbi despre acest lucru. La ora actuală, Moldova are un acord comercial extins cu Uniunea Europeană și mă bucur foarte mult că pot face referire la progresul care s-a înregistrat aici. Acum găsim uh, în supermarketuri, uh, pe rafturi, produse moldovenești, uh, vinuri, produse agricole și nu numai, ceea ce este foarte important pentru economia Moldovei. Uniunea Europeană poate să ofere ajutor Moldovei în această perioadă dificilă. De curând, Angela Merkel a luat o inițiativă în acest sens Rusia va, ne va da o mână de ajutor, ne vom îmbun îmbunătăți relațiile aici. Din câte văd eu, parcă nu se mișcă lucrurile aici, cel puțin deocamdată. Dar eu vă urez succes și ne dorim să aducem Moldova mai aproape de Europa. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, dăm cuvântul uh, oratorilor individuali și primul care are cuvântul este domnul Ungureanu, două minute. Mr. Chairman, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule uh, președinte, domnule comisar. Europa arată că dorința de a uh, respecta normele europene e adevărată. E cel mai bun exemplu de punere în aplicare a politicilor europene între vecinii noștri orientali. Uh, și, de altfel, uh, șansele europene ale Europei o fac ca ea să fie pe picior de egalitate cu statele din Balcanii de Vest. Progresele înregistrate de Moldova ar trebui să fie încurajate și recunoscute având în vedere vecinătatea cu Ucraina, uh, Moldova devine foarte importantă pe frontul de est și în acest context este foarte important ca alegerile din 28 uh, noiembrie să confirme această îndreptare a Moldovei spre integrare europeană. Domnule președinte, domnule comisar, e momentul ca Uniunea Europeană să transmită un uh, semnal pozitiv atât Moldovei cât și moldovenilor. Mii de familii moldovenești sunt dezbinate de această barieră a vizelor. Acest dialog între Uniunea Europeană și Moldova privind vizele reprezintă o ocazie unică. Acest dialog intră în faza operațională. Să sperăm că Consiliul pentru Afaceri Externe din 26 octombrie va invita Comisia să uh, pună la punct un plan de acțiune pentru liberalizarea vizelor. O Moldovă pro-europeană integrată ar avea un efect benefic asupra frontierelor de est ale Uniunii Europene, în care guvernanța slabă și conflicte nesoluționate reprezintă reprezintă o amenințare continuă la stabilitatea europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Ungureanu. Pentru un minut are cuvântul doamna Iotova. Mulțumesc, domnule președinte. Moldova se confruntă cu provocări la ora actuală. Provocări care țin de nivelul multietnic. Soluția politică la problema Transnistriei și aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Liberalizarea vizelor este foarte importantă în acest sens, fiindcă am văzut că poate avea rezultate bune. Eliberarea de pașapoarte românești sau bulgărești pentru cetățeni moldoveni nu este o soluție, este riscant. Autoritățile de la Chișinău ar

dziesięć dni temu miałem okazję. acum zece zile am avut prilejul de a vizita moldova în cadrul delegației ministerului de externe cu domnul Bușoi și alții. Ne-am aflat în Moldova într-un moment foarte important, la câteva săptămâni după un referendum care nu a avut succes și la câteva săptămâni înaintea unor alegeri parlamentare foarte importante care vor avea loc pe 28 noiembrie anul acesta. Și ce am văzut? Uh, un sprijin extraordinar din partea moldovenilor pentru procesul de integrare la Uniunea Europeană. Am luat uh, notă și de progresul uh, uriaș înregistrat pe calea integrării la Uniunea Europeană. S-au înregistrat progrese și în ceea ce privește combaterea corupției. Moldova se confruntă cu probleme economice, dar și cu probleme legate de Transnistria. Dar sunt de părere că pentru ca Moldova să-și poată continua procesul de integrare, această țară trebuie sprijinită. Iată de ce sper că la următorul summit al Consiliului liberalizarea vizelor va avea loc.

Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, colegi. Mă bucur de faptul că Parlamentul European a acordat o parte din timpul său prețios și acordă atenție Moldovei, care este o țară într-adevăr europeană. Și în acest context trebuie să recunoaștem că Alianța pentru Integrare Europeană, Alianța de Guvernare, a făcut foarte multe în acest domeniu și ar trebui să fie evaluată în consecință. În același timp, trebuie să recunoaștem că cetățenii se așteaptă de rezultate mai concrete în domeniul economic și în domeniul social. Și de aceea, această uh, chestiune foarte foarte importantă uh, prezentă în campania electorală din Republica Moldova. Uh, Uniunea Europeană nu ar trebui să intervină doar uh, câteodată în Polona, Europe- în uh, Republica Moldova. Uh, Uniunea Europeană ar trebui să fie omniprezentă acolo pentru a evita uh, săvârșirea unor uh, greșeli din trecut după alegerile din uh, noiembrie. Deci uh, aș dori să lansez un apel. Haideți ca după alegeri, indiferent de rezultatul acestora, să facem tot ce putem pentru a garanta că stabilitatea uh, Uh, de domnește în Republica Moldova în interesul cetățenilor săi și viitorului său european. Mulțumesc! Are, nu-l văd pe domnul uh, Poreba în sală. Deci, îi dăm cuvântul după aceea la final, dacă apare, are cuvântul timp de două minute colegul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte

Mulțumim, domnule Preda. Acum are cuvântul un minut domnul Silieg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate că am putea să se întrebe unii de ce acordăm atât de multă atenție unei țări atât de mici care este aproape de Marea Neagră, dar nu are acces la Marea Neagră. Poate că o facem din cauza că este o țară de mici dimensiuni, o țară în care se întâlnesc două lumi. o țară care e, a făcut parte din Uniunea Sovietică și care acum este dezbinată, pentru că o parte este ocupată de forțe externe. De aceea vrem să afirmăm cu multă claritate astăzi că această țară, chiar dacă este mică, merită tot ajutorul nostru, pentru că este o țară unde poporul este curajos, unde oamenii își doresc să trăiască în democrație. Domnule președinte, e ca în fizică. Nu contează câtă forță uh, uh, folosești ci felul în care exercitezi această forță, această presiune. Chiar dacă noi nu avem mulți bani de trimis acolo, dacă acești bani, puțin cât sunt ei, sunt bine țintiți, putem să obținem rezultate optime. Îmi doresc ca toți cei care vor să construiască democrația în Europa să uh, uh fie victorioși. Sper ca ei să poată să-și consolideze statul ca să construiască un viitor mai bun și să devină într-o zi membri familiei europene. Mulțumim. Mi se spune că domnul Papadopoulos a ridicat cartonașul albastru. Nu știu dacă ceea ce cere este să pună o întrebare oratorului sau dacă vrea să atragă atenția președintelui pentru a se înscrie la catch de ai. Oricum, poate că vrea să pună o întrebare domnului Sivieț. A, ah, într-adevăr, Vreau să reamintim colegilor că foaia albastră este pentru a întrerupe oratorul precedent și pentru a-i adresa o întrebare, nu pentru a atrage atenția președintelui și a se înscrie pe lista celor care va lua cuvântul la Catch the Eye. Acum, dau cuvântul domnului Cucan, care are două minute și el este ultimul orator înscris pe listă în dezbaterea noastră. Aveți cuvântul, două minute. Vážený pán predsedajúci, cený pán komisár. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Evoluțiile din Moldova sunt foarte promițătoare. Se pare că această țară ar putea să reprezinte un exemplu pentru noi toți și să fie un membru exemplar al politicii de vecinătate a Uniunii Europene. Guvernul pro-european al Moldovei a dat uh, cetățenilor din Moldova o perspectivă democratică foarte clară. Deci, totul este foarte promițător. Dar situația politică a fost uh, stigmatizată de rezultatele mm, neîncununate de succes a reformelor politice. Nici referendumul nu a avut succes. Sperăm totuși că alegerile ele vor fi încununate cu succes. Uniunea Europeană ar trebui să pună mai mult accent pe progresul înregistrat în Moldova. Luna viitoare, Consiliul va adopta o decizie în ceea ce privește atitudinea Uniunii Europene cu privire la Moldova. Ar trebui să se confirme aici uh, progresele făcute de guvernul moldovenesc, iar Consiliul ar trebui să deschidă calea liberalizării vizelor, un fapt mai important. Dar o să vedem ce se întâmplă. Totul depinde de rezultatele alegerilor din Moldova. Uniunea Europeană trebuie să aibă o atitudine mai pozitivă față de Moldova. Noi ar trebui să ne exprimăm mai clar sprijinul față de aceste forțe pro-europene care există în această țară. Moldova ar trebui să devină membru al familiei unite europene și trebuie să-i convingem pe moldoveni că acesta este cel mai bun viitor pentru ei. Mulțumesc foarte mult, am terminat uh, turn, uh, rând, runda oratorilor, acum intrăm la procedura Catch the Eye. Avem șapte vorbitori și o să vă rog să nu depășiți un minut. Mai întâi are cuvântul doamna Andrichiene. Mulțumesc, președinte. Moldova vine de departe de la pactul Ribbentrop-Molotov de când a făcut parte dintr-o altă sferă de influență și apoi <clears throat> a ieșit din Uniunea Sovietică și a devenit un stat independent. E adevărat că e un stat care are multe probleme, dar în același timp este și o țară care uh, a îmbrățișat democrația și care <clears throat> este pe calea integrării europene. Credem că toate clasele politice din această țară ar trebui încurajate, toate forțele politice și toate comunitățile etnice, pentru a evita orice fel de confruntări inutile și pentru a permite Republicii Moldova să rămână într-un climat de stabilitate. Numai astfel, uh, scopurile uh, pentru societate civilă, scopurile de integrare europeană vor putea să fie atinse. În ce privește Transnistria, noi salutăm inițiativa doamnei cancelar Angela Merkel și ne dorim să se rezolve acest conflict înghețat cât mai repede cu putință. Mulțumim, acum are cuvântul domnul Pașcu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Fule. Moldova este ultima insulă de latinitate în afara Uniunii Europene. Istoria a jucat un rol foarte important în acest proces, însă prin parteneriatul estic și prin uh, vecinătate, Mortova se apropie tot mai aproape de Uniunea Europeană și după ce va împlini uh, uh condițiile, sperăm să adere la Uniunea Europeană. Poporul uh, moldovean va merge la urne în curând. Uh, reformele uh, înfăptuite au dus la progrese foarte importante. Ambele părți ar trebui să fie lăudate. Cred că reformele trebuie să continue și să meargă spre punctul uh, uh, departe de punctul critic mai repede, uh, cât mai repede cu putință. Sigur că și conflictul din Transnistria trebuie soluționat și în acest sens um, încurajăm dezbaterea înregistrată la regiune, la ședința de la Deauville și inițiativa germano-rusă pentru a găsi o soluție acolo. Haideți să cooperăm pentru ca această ultimă insulă de latinitate să ajungă în Uniunea Europeană Europeană. Mulțumesc! Din păcate, timpul a trecut mult prea repede. Mulțumim că v-ați respectat cuvântul, domnul Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Când am uh, discutat despre Kosovo, Bosnia, Uniunea Europeană ar, uh, am uitat despre Moldova, am, uh, ar fi trebuit să se implice Uniunea Europeană în conflictul, uh, în problema Transnistriei și ce ne facem acum cu Moldova, care este săracul Europei după, după perioada de haos comunistă? Moldova este o țară independentă acum cu sprijinul Rusiei chiar dacă lasă de dorit la nivel economic și se bazează în mare parte pe agricultură. E important ca alegerile să fie corecte, curate și ca conflictul cu România să nu se acutizeze. Mulțumesc, domnul Zib. Comisarul, mi-am miałem okazję obserwować powtórzone vibore. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am avut ocazia să mă deplasez în Moldova și atunci când am vorbit cu reprezentanții puterii și cu reprezentanții opoziției, am simțit că cu toții doreau o schimbare. Domnul prim-ministru a declarat că uh, va lucra cu toate forțele politice pentru uh, a permite țării sale să înainteze pe calea către integrarea europeană, deci inclusiv cu reprezentanții opoziției comuniste. Atunci când a venit la uh, Parlamentul European, primul ministru Filat a afirmat aceleași lucruri și salutăm această dorință de um, deschidere Trebuie de asemenea să sprijinim Moldova pentru a-i permite să-și rezolve problemele din Transnistria. Știți că există și uh, probleme puse de valurile de um, emigranți. Domnule comisar, orice bănuț cheltuit în Moldova va fi foarte util. Mulțumesc. Doamna Vernio. ceruse cuvântul, acum dăm cuvântul domnului uh, Pitela. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele săptămâni, am, săptămâna trecută, mă scuzați, am fost la Chișinău, uh, la Mol- în Moldova și am participat la o conferință organizată de ministrul culturii din această țară pe tema integrării Moldovei în Europa, mai ales în ce privește aspectele culturale. Am apreciat foarte mult uh, dorința acestei țări de a face aceste eforturi. Pentru că ei au o mulțime de inițiative pentru îmbunătățirea infrastructurilor. Mm, e vorba despre infrastructuri rutiere, electrice și așa mai departe. Cetățenii din Moldova sunt foarte interesați să poată să se deplaseze în Europa și guvernul contează, pariază pe o adevărată integrare într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat a țării sale în Europa. Um, președintele a întrerupt microfonul oratorului. Mulțumim, domnule Pirilo, are cuvântul domnul Brons. Numărul beneficiarilor fondurilor europene a ajuns uh, acum la jumătate dintre membrii. Dacă ne îndreptăm mai mult către est, uh, numărul beneficiarilor va ajunge la două treimi. Ceea ce, bine, bineînțeles, va spori costurile pe contribuabili și astfel uh, Ni s-a spus că liberalizarea vizelor nu are nicio legătură cu migrația, ceea ce înseamnă, bineînțeles, migrația legală. Dar uh, migrația ilegală um, se va schimba și uh, oamenii vor, uh, vor imigra pentru a lucra pe salarii foarte mici și uh, asta pentru a lupta pentru a face față sărăciei din țară. În 91 Moldova și-a obținut independența um, de, um, de la Rusia. Dorește oare să renunțe la aceasta pentru a și-o pierde în fața Uniunii Europene? Mulțumesc foarte mult. Terminăm acum um, cu procedura Catch the Eye și acum la final dau cuvântul domnului comisar uh, Füle. Dos colegas. Señor Füle, tiene usted la palabra. Um, Mulțumesc, domnule președinte, deputați. Uh, această dezbatere mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur că uh, sosește la acest uh, moment și, de asemenea, mă bucur să constat că mesajul este același și sprijinul este unanim în uh, Parlamentul European. Republica Moldova se află la un punct de cotitură în istoria sa. Comisia Europeană s-a implicat activ în uh, ajutorarea guvernului uh, din Moldova pentru ca el să-și poată atinge cât mai multe obiective din programul de reformă în ultimul an. Reformele pe care le sprijinim oglindesc, fără niciun fel de excepție, o, uh, evantaiul foarte vast de obiective al planului de acțiune UE Moldova. Succesul acestor reforme e foarte important pentru viitorul Republicii Moldova. În repetate rânduri, și inclusiv în 30 septembrie, când așa numitul grup de prieteni a vizitat Chișinăul uh, și la care s-a referit și uh, domnul Graham Watson, ne-am uh, exprimat sprijinul la o, vizi- o viziune a unei Moldove prospere, moderne, cu o societate echitabilă și cu o integritate total respectată. Este clar că uh, implicarea Uniunii Europene este foarte importantă. Republica Moldova se află pe calea cea bună și sunt uh, încrezător în faptul că această țară va reuși să obțină compromisul politic necesar pentru a sprijini procesul de reformă. Din perspectiva noastră, Vom continua pe cât uh, posibil să sprijinim cetățenii din Republica Moldova și să acordăm sprijinul extern necesar procesului de reformă. Vom continua să îi sprijinim să treacă acest test de durabilitate pe care îl reprezintă alegerile uh, parlamentare viitoare. Și, și eu sper, nutresc speranța ca după aceste alegeri să vedem în Republica Moldova un proces politic inclusiv axat pe o agendă pe priorități moderne care să continue procesul de tranziție și de transformare în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova, dar și al Uniunii Europene. Mulțumim, domnule comisar. Am primit șase propuneri de rezoluție pentru această dezbatere, una de la grupul PPE, una de la grupul liberal, o altă propunere de la GUE, alta de